me- continuă, trebuie să transmitem mesaje foarte clare cu privire la uh, respectarea valorilor fundamentale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar de Cucht. Um, am fost puțin iritat, deoarece inițial eu eram următorul pe lista vorbitorilor, însă domnul Broc are primul cuvânt, timp de două minute. Domnule președinte, domnule comisar, uh, stimați colegi,